Deci, Dear colleagues, we can uh, start our meeting. Dragi colegi, putem să începem ședința noastră. În această după masă o să avem o dezbatere în legătură cu pachetul economia circulară. de la punctul 8-11, acestea sunt punctele pe care le vom discuta în această după masă. Eu vă zic să le luăm împreună și putem începe cu evaluarea amendamentelor. Dăm cuvântul doamnei uh, raportor ca să vedem cum stăm cu amendamentele și uh, care este situația, doamna Bunafe, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru toate amendamentele pe care ni le-au transmis. Am primit destul de multe, să știți. 1700, 1700 pe cele patru directive, 1100 numai pe directiva cadru privind daș, uh, um, deșeurile 1169, ca să fiu mai precisă, este directiva principală. În orice caz, mulțumesc colegilor pentru că asta arată că ei sunt foarte interesați de acest dosar. Importanța dosarului nu mai trebuie să fie subliniată și amendamentele arată asta. Vreau să mulțumesc de asemenea colegilor care au uh, venit și contribuit la întâlnirile cu raportorii din umbră deci și raportorilor din umbră, am avut parte de o atmosferă foarte bună și constructivă de lucru și cred că așa se va întâmpla, sau sper că se va întâmpla asta și în viitor, pentru că ne așteaptă încă multe de făcut. Și cred că toată lumea își dorește ca poziția finală să fie una cât mai larg împărtășită aici, în Parlamentul European, pe întregul spectru politic și trebuie să avem un mandat uh, puternic în legătură cu uh, discuțiile cu Consiliul, pentru că s-au făcut deja auzite niște zvonuri, uh, pentru că anumite țări nu prea își doresc să facă compromisuri în direcția propunerii comisiei. Este vorba de metodologia de calcul care pune niște probleme, deci ne așteaptă niște momente mai, de, mai dificile. Acum, discutând mai în amănunt despre amendamente. În orice caz vreau să vă spun de la început, vreau să vă spun că sunt mulțumită, deoarece colegii în general au preluat uh, uh, ideile principale din raportul meu inițial și în orice caz propunerile mele au fost chiar uh, îmbogățite de amendamente și asta este foarte bine, mai ales pe două axe principale în acest pachet. Economie circulară. În primul rând, măsurile de prevenție, consolidarea acestora și piața materiilor prime secundare. Măsurile de prevenție. Știm bine că aceasta este prima etapă în ierarhia deșeurilor, a gestiunii deșeurilor și nimeni nu a pus în discuție această gestiune a ierarhiei deșeurilor, deci asta este foarte bine și atunci prevenția sau prevenirea uh, este cea mai importantă etapă și prima etapă, uh, iar Comisia Europeană a pus accentul pe acest subiect, dar nu suficient, așa cum au subliniat și colegii. Uh, și amendamentele astea au făcut, au consolidat acest aspect pe care eu îl preluasem deja în raportul meu. Foarte multă lume spune că statele membre trebuie să se um, străduiască să promoveze cât mai multe produse care sunt reciclabile, reparabile, reutilizabile, deci eficiente din punctul de vedere al producției lor. Mai sunt și alte aspecte în această etapă. Uh, e vorba de food waste și de alte deșeuri și e bine că avem și aceste aspecte subliniate în raport. Uh, majoritatea grupurilor uh, au uh, subliniat importanța acestor două aspecte și aș sublinia faptul că s-a spus că în ierarhia deșeurilor alimentare trebuie să avem o, o ierarhie care să favorizeze produsele alimentare <clears throat> care uh, nu pot fi consumate sau nu mai pot fi uh, consumate. Este foarte clar că în aceste aspecte Uniunea Europeană deja s-a uh, angajat să reducă cu 50% deșeurile în acest domeniu și asta în lumina atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă. Deci este clar că calea a fost deschisă. Și alte amendamente uh, mai uh, subliniază aspectele legate de prevenție, dar și de inovație, care e foarte importantă în acest domeniu. În uh, perioada care vine, la întâlnirile cu raportorii din umbre, vom uh, discuta importanța răspunderii producătorilor și aici s-au depus foarte multe amendamente pe acest capitol și trebuie să spun că amendamentele sunt uh, diverse și variate. Unele se bat pe, cap în cap uh, și e foarte clar că trebuie să ajungem pe o linie de numitor comun este clar că pe răspunderea producătorilor eu uh, întotdeauna am spus că trebuie să avem niște cerințe minime aici, așa cum spune și propunerea Comisiei, deci niște cerințe minime pe plan european pentru ca să se determine răspunderea producătorilor. Uh, asta e poziția mea dar este clar că am primit amendamente care acoperă toată gama de argumente pro și contra și voi încerca să văd ce să fac în acest sens. Cât privește consolidarea uh, pieței uh, produselor, uh, nu, materiilor prime secundare, e bine, știm cu toții cât de importanță este, importantă este această piață. Pentru că când vine vorba de directiva privind deșeurile, aspectul politic uh, depășește mult uh, miza inițială, dar și mai importantă este economia circulară și tranziția către o economie mai verde. Și pentru a avea într-adevăr o piață a materiilor prime secundare, este foarte important să se facă uh, o colectare a deșeurilor diferențiată. Pentru că dacă statele membre nu se angajează cu toatele pe această piață, este foarte clar că această piață a materiilor prime secundare nu prea are cum să existe. Iar aici vreau să spun că spre uh, surprinderea mea plăcută, aproape toate grupurile politice au subliniat uh, sau au susținut propunerea mea de a, uh, a elimina acele TEP, adică e vorba de acea clauză care spune că colectarea diferențiată a deșeurilor nu poate fi făcută decât în anumite condiții de sustenabilitate economică. Este foarte clar că acest sistem nu a dat, n-a făcut decât să dea apă la moară tuturor celor care au invocat tot felul de derogări. Deci nu trebuie să se întâmple așa ceva. De asemenea, s-au prezentat amendamente foarte interesante și aici având în vedere că, de pildă, există zone mai izolate sau cu o populație scăzută, care poate că nu pot să reacționeze la fel ca zonele mai populate. Apoi, uh, s-a mai vorbit despre uh, obligativitatea colectării diferențiate deșeurilor și pentru deșeurile organice. Uh, deci foarte multe amendamente interesante care ne fac să progresăm. Apoi problema țintelor care să ne ajute să îndeplinim uh, uh, cantitățile de materii prime secundare disponibile și deci care astfel produsele acestea nu se pierd în natură. Asupra țintelor lucrurile trebuie să fie foarte clare. Eu spun uh, ceea ce am spus întotdeauna, întotdeauna și anume că socialiștii pe care reprezint sprijin rezolu rezoluția Piti Kainen votată anul trecut, care, se vorbea, care vorbește despre cei 70% ca țintă uh, în deșeuri, 80% uh, ambalaje și 50% uh, pentru tot ce înseamnă gropile de gunoi. Ei bine, nu toate grupurile politice au prezentat aici amendamente, dar eu sunt convinsă că uh, Uh, poziția Parlamentului nu are cum să se schimbe foarte mult de la rezoluția Pitikainen încoace. Eu cred că ceea ce noi am făcut, am aprobat și adoptat anul trecut nu poate fi eliminat, este din potrivă un punct de plecare pentru noi. Eu aș spune că s-ar putea să uh, avem, sau colegii au sugerat să avem și subținte pentru diverse uh, de deșeuri Uh, de pildă la uleiurile industriale. Au sugerat colegii treaba asta, eu nu mă gândisem la ea și de ce nu mă voi gândi uh, în, continuare. Bineînțeles, când vorbim despre ținte, vorbim despre metoda de calcul, care știm bine că este controversată. Și e nevoie aici de o definiție foarte clară a ce înseamnă, de pildă, deșeu urban și să avem o metodă de calcul unică bazată pe un uh, punct de referință unic de măsurare. S-au prezentat uh, uh, un miliard de posibilități de calcul, vă rog să mă credeți că nu exagerez, toate calculele posibile și imposibile au fost prezentate. Este un subiect controversat și având în vedere uh, cât de delicată este uh, situația, eu spun ca punctul de referință să fie momentul în care produsul se apropie de momentul în care este reciclat, deci spre sfârșitul ciclului de viață al produsului respectiv. Colegii știu bine și raportul din umbră și mai bine că marea problemă și cuiul lui PPL o reprezintă deșeurile urbane, care reprezintă între 70 și 90% din deșeurile totale produse în Uniunea Europeană anual. Uh, și pentru a închide cercul și pentru a aduce, ajunge într-adevăr la o economie circulară, trebuie să ne gândim totuși și la deșeurile provenite din activitățile comerciale și la deșeurile din industrie. Aceasta este o, o opinie împărtășită de aproape toate grupurile politice și astfel eu sunt uh, nevoită să ne pre- cer Comisiei Europene să ne prezinte pe anul viitor o propunere în acest sens. Iată principalele aspecte care au fost acoperite de amendamentele primite și cred că discuția poate să înceapă și, bineînțeles, sunt foarte dornică să ascult ce au de spus și colegii, să-mi traseze și alte priorități. În orice caz, ceea ce am început să facem, am început să o facem într-un spirit de constructiv, și eu cred că vom reuși să avem din partea Parlamentului European o poziție solidă și un act legislativ bun. Mulțumesc foarte mult! Acum putem să începem cu raportorii din umbră de la partidele politice. Karl-Heinz Florenz de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc colegii Bonafe. Face o treabă foarte bună. Trebuie să ne gândim dacă e normal ca la un astfel de raport să avem 1900 de amendamente. Trebuie să introducem un punct de clearing înainte. E mai mult de gestionat. La RICI am avut 1000 de pagini, un document de 1000 de pagini, totuși mai puține amendamente și acum... În fine, poate nu văd eu uh, lucrurile prea bine, dar trebuie să existe un, un angajament, o declarație pe propria răspundere și să avem mai puține amendamente. Dacă le trecem printr-un calculator, vom vedea câte sunt identice. Este evident că refolosirea materiilor prime e o mare prioritate, poate nu pentru generația noastră, dar sigur pentru cei care vin din urmă. Europa e un continent cu puține resurse, iar țările unde se află resursele nu sunt cele mai stabile și atunci se poate întâmpla um, să nu vândă tot timpul, fine, să, adică e greu să depindem de ei. Din păcate, continuăm să avem deșeuri Um, cu gunoi care nu este triat. Am văzut că lucrurile nu se pot schimba de azi pe mâine în unele state membre, totuși mă bucur că Comisia spune că nu mai uh, finanțează haldele de gunoi sau uh, instalații de ardere. Bine, nu de azi pe mâine și înțeleg și asta, dar oricum mă bucur că nu se atacă ierarhiile se clarifică însă. lucrez de mult în această politică a deșeurilor și cred că majoritatea directivelor nu au fost transpuse corespunzător și ne puteți include și pe noi nemții aici, adică nu facem întotdeauna lucrurile cum trebuie. Cu toții trebuie să ne uităm în ograda proprie și știm că unele directive au peste 22 de ani vechime e timpul să facem în sfârșit ceva și întrebarea mea este cum definim lucrurile. Pentru că întotdeauna mi se pare nostim când uh, colegii au o serie de idei despre cote care trebuie sporite sau scăzute. Poate că e o sarcină interesantă, însă atâta timp cât nu clarificăm metoda de calcul, modulul, și anume de vreme în procesul de reciclare și exportăm mult sau introducem în uh, industria papier, uh, hârtiei, scuze, sau ulterior, procentele diferă când anume introduci un uh, produs în reciclare. Dacă e să fim realiști, ideea nu era să avem cote uh, mai mari decât propune Comisia, ci atrag atenția asupra filozofiei din Germania care spune să înghețăm cotele. Ceea ce nu ar fi bine, pentru că sunt multe companii inovatoare care se pregătesc pe direcția 20, 25, 30 și le-ar deranja în calculele lor inovatoare. Deci nu cred că este cazul în acest moment. Bonafea, doamna Bonafe a spus că e, e important să evităm problemele, să întâi să reciclăm și abia apoi să ardem. Nici asta nu se face peste tot. Știu că și aici sunt diferite mentalități, diferite interpretări. Evitarea este importantă Vedem în industria alimentară, consumul în, cadrul, în rândul populației, responsabilitatea producătorilor și cea extinsă și cea actuală trebuie să fim din nou precauți Dacă vreți să reciclați un element uh, simplu și mm, clar, lucrurile nu au probleme, dar dacă vreți să reciclați o mașină inovatoare, mașină de spălat de acum 2-3 ani, sunt atâtea produse incluse acolo pentru izolare, pentru rezistența la incendii și așa mai departe, care nici nu pot fi înlocuite. Unele lucruri pot fi interzise, dar nu există substanțe înlocuitoare. Dacă doriți să reciclați așa ceva, e pur și simplu periculos. Pentru că asta va împinge cota de reciclare în jos. M-am bucurat că Comisia a promis să elaboreze o foaie de parcurs eu sunt de acord cu reciclarea, desigur, mă militez pentru. Dar ce calitate rămâne la produsul final? Um, pentru că la oțel, da, sigur, nu e nicio problemă și la hârtie la fel, dar la mase plastice e o problemă. Faceți ce vreți, dar nu mai putem trăi fără mase plastice. Și dacă avem cerințe de eficacitate, imediat mă opresc. Un ventilator pentru un motor. Există mm, ventilatoare grele de metal. Și la 300.000 de kilometri are nevoie de o anumită cantitate. Dar dacă luăm un uh, ventilator foarte ușor, nu poate fi reciclat, dar consumă mult mai puțin uh, combustibil și atunci să-l văd pe cel care, în sensul eficacității, nu va alege ventilatorul de plastic, chiar dacă nu poate fi reciclat după. N-aș vrea să ne încurcăm singuri aici. Nu am nicio idee prea clară. Unii doresc să excludă complet uh, responsabilitatea companiilor. Mai avem de lucru și vom ajunge la un rezultat. Mulțumesc, domnule raportor, pentru modul operativ. Raportorii din umbră, de asemenea, foarte variați. Oricum, mulțumesc! Thank you very much. And now... Mulțumesc pentru cere. Domnul Mulțumesc foarte mult! În primul rând, aș dori să mulțumesc doamnei Bonafe, doamna Bonafe, și o felicit pentru că este foarte implicată în acest dosar atât de important, un uh, dosar cât se poate de amplu, cu foarte multe amendamente, prea multe poate, eu am trimis deja foarte multe, mea culpa, dar asta arată cât de importantă este dosarul, cât de mare este miza, negocierile vor fi grele, uh, știm bine, dar doamna Bonafe puteți să contați pe noi pentru că este foarte clar că uh, nu avem uh, decât un mare dușman și anume timpul, nu avem timp de pierdut și uh, se pare că la Consiliu deja uh, se intenționează diluarea anumitor obiective reciclare. Trebuie să fim uh, tari pe poziții. Este foarte clar că și alte propuneri care pot să ne parvină de la Consiliu trebuie să le examinăm și pe acestea. În orice caz, după prima propunere am pierdut mult timp încercând să desculcim ițele. În orice caz, trebuie să ne grăbim, să mergem cât mai repede, să nu tărăgănim în lucrurile. În orice caz, se pare că un consens există. Uh, intenția este de a trece sau de a ajunge la această economie circulară. În acest moment, Europa depinde de uh, importul de materii prime, care, de altfel, uh, Uh, se împuținează văzând cu ochii și status voul nu mai este posibil. Deci trebuie să mergem înspre economia circulară, să o favorizăm, să nu frânăm lucrurile și să uh, ne gândim că o astfel de legislație în materie de reciclare deșeurilor este o cale foarte clară în acest sens. În luna iunie uh, am menționat care este opinia noastră privitoare la acest uh, Uh, pachet. Am trimis multe amendamente, recunosc, știu că nu, nu, nu e vorba de un cadou nici de Moș Nicolae și nici de Moș Crăciun, uh, e prea devreme pentru asta, dar e clar că amendamentele trebuiau trimite. Trebuiau trimise. Uh, ați vorbit despre um, nivelul de ambiții a, al Comisiei, modul în care acesta poate să fie și mai ambițios, apoi colectarea și trierea uh, reșeurilor, deșeurilor, inclusiv uh, cele organice. Apoi, uh, evitarea sau reducerea risipei alimentare, reducerea gunoaielor marine sau de pe zonele de coastă, răspunderea producătorilor, cerințele minime pentru toată lumea, egalitatea de șanse, joc uh, sau teren de joc uh, echitabil. În orice caz, uh, e nevoie de obiective ambițioase, iar producătorii trebuie să joace jocul, pentru că dacă nu, nu ajungem nicăieri. Trebuie să, ajungem de să spunem de asemenea că gropile de gunoi țin de domeniul trecutului și că reciclarea trebuie să aibă loc și ceea ce uh, uh, apare sau produsul care este uh, aruncat nu trebuie să ajungă nici la incinerator, nici la groapă de gunoi, ci trebuie cumva să fie reutilizat, reciclat. Eu cred că, în general, Comisia asta își dorește și um, putem și noi să marșăm. În orice caz, nu toate punctele sunt la fel de ambițioase, dar cred că trebuie să facem noi totul astfel încât să atragem toate statele membre pe această cale și să le motivăm să, să meargă pe această cale. Eu uh, am uh, depus uh, astfel de amendamente, amendamente, um, uh, dar nu am găsit alți colegi care să o facă în acest domeniu. Mă refer la tot ce înseamnă risipă. Sunt un pic surprins. Noi, în state membre, cum ar fi al meu, avem uh, experiențe uh, în acest domeniu nu toate statele membre au aceeași experiență adevărat. În orice caz, eu o să încerc să conving colegii, să încerc să conving colegii să fie încă și mai abințioși. În orice caz, uh, cât înseamnă reutilizarea și reciclarea, aici uh, avem alte ținte care sunt menționate. Mă refer la ce apare în directiva cadru, într-un nou articol deșeurile uh, capătă un uh, nou statut și atunci reciclarea și reutilizarea uh, capătă alte valori. E vorba de amendamentul 938, ca să fiu mai precis. Obiectivul de, colectă, de colectare a deșe deșeurilor combinată mi se pare, iarăși, de domeniul uh, trecutului sau obiectivul combinat mi se pare de domeniul trecutului. Mă gândesc cumva la uh, ambalajele care intră în această categorie și cred că asta nu ar face decât să deturneze atenția de la actul de reciclare. De asemenea, vreau să vă spun că în ce privește reutilizarea obligatorie a ambalajelor, ă, nu văd de ce să avem o țintă obligatorie aici și o să vă spun de ce. În orice caz, în concluzie, aș dori să avem o legislație cât se poate de clară, nu foarte prescriptivă totuși, și uh, o să încerc să ajut pe doamna raportor și pe alți raportori din umbră să ajungem la amendamente de compromis bune, care să se bucure de sprijinul tuturora și să putem pe această bază să negociem din partea Parlamentului. Mulțumesc foarte mult, domnule de Masker. Masker? Domnul Torvald. Thank you, Chair. I don't usually... Mulțumesc. De obicei, nu încep prin a-mi lăuda colegii, dar voi face o excepție. Cred că modul în care doamna Bonafé a lucrat ca raportor și cum ne-a ajutat în întâlnirea raportorilor în umbră a fost foarte bine. A fost foarte bine organizat, foarte bine structurat și nu strică dacă există și un oarecare farmec. Așa cum puteți citi printre rânduri, cred că avem un grup foarte bun de negociatori. Suntem pe direcția cea bună. Avem diferite păreri, diferite personalități. Dar vedem și suntem în continuare într-un proces foarte deschis. Dacă procesul rămâne așa încă un pic, și înțelegem că în Consiliu se chinuie deocamdată. Ne avem niște probleme de ordin general în față, probleme în astfel de situații, când trebuie să decidem pe ce nivel vom legifera. O problemă cu care ne confruntăm aproape de fiecare dată, pentru că avem tradiții foarte diferite în statele membre. Dacă vorbim de micromanagement, colegul Mark vorbea de Moș Crăciun și sărbători de Crăciun, prin micromanagement construim într-adevăr un pom de Crăciun, dar construim sau permitem existența unor uh, goluri între uh, crengi. După cum ați văzut, la ceilalți toată lumea e destul de optimistă. Dar sunt și responsabilități. Trebuie să menționez însă și o problemă. Doamna Fe vorbea de deșeurile alimentare, ceea ce, de hrană, care reprezintă o mare problemă, da? Însă vedem în dimensiunea unui supermarket că trebuie să aleagă 5.000 de produse diferite sau nu. Într-un supermarket scump au 25.000 de produse diferite. Iar mâncarea care se aruncă, atunci e foarte, foarte multă. Am făcut un experiment în Finlanda, reducând numărul de produse și s-a văzut că scade și procentajul de deșeuri. Deci când vorbim de măsuri de prevenire, vom avea o luptă dificilă de dus. Pentru că, vor, pentru că vom spune uh, supermarketelor scumpe că trebuie să-și reducă produsele. Și vă cam dați seama cât de mult își vor dori acest lucru. Există păreri diferite între raportorii din umbră, în funcție de zona din care provin, da? Cu Mark m-am cam certat aproape ieri, vorbind de cât de dificil e când ai 400 uh, persoane pe kilometru pătrat și cum e când ai o persoană pe kilometru pătrat, cum s-ar putea să fie în anumite părți în Uniunea Europeană. Da, va fi o luptă, și vom, vom lupta. Și avem încredere în doamna Bonafe că ne va ține bine dispuși. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc. Domnul Ivaristia. Mulțumesc, domnule președinte. N-am auzit exact ce a spus domnul Torva la început, însă nu pot decât să repet ceea ce am spus în luna iunie, și anume că raportul, uh, munca depusă de doamna raportor este una foarte bună și că propunerea aceasta este deosebit de importantă pentru noi, pentru noi toți și în continuare avem uh, posibilitatea de a îmbunătăți textul. Uh, există o serie de amendamente care au fost înaintate plecând de la anumite elemente cheie importante, experiențe de la noi, din țara Bascilor, uh, pe care vrem să le transpunem și aici în Parlament. E vorba de o muncă legislativă, dar însă există un aspect pe care vrem să-l subliniem și care încă nu a fost subliniat, și anume poziția noastră în ceea ce privește incinerarea acelor materiale reciclabile. Din punctul nostru de vedere, trebuie să modificăm legislația în așa fel încât să interzicem o astfel de practică și trebuie să vedem dacă se continuă cu fonduri acordate uh, incineratoarelor, chiar și atunci când acestea incinerează materiale reciclabile. Gestiunea deșeurilor nu este doar o competență a statelor membre. Administrațiile locale și regionale, de asemenea, au competență în acest domeniu și de, de multe ori ele sunt cele care impun și uh, programe de gestiune. Și aș vrea să subliniez cât de important este să colaborăm cu toate nivelurile și toate autoritățile pentru a avea o cunoaștere eficientă a situației, iar pentru asta trebuie să discutăm cu administrațiile care sunt cele mai apropiate de cetățeni și de realitate un alt aspect care a fost dezbătut până în prezent, și anume, noi considerăm că avem nevoie de o metodă unică de calcul a datelor statistice și cu procente foarte clare și ambițioase pentru a ști care sunt obiectivele, cu ideea că trebuie să obținem nu doar o armonizare pe aceste elemente, ci și cu ideea că nimeni nu trebuie să vină cu chichițe pentru a modifica cifrele. Faptul că Uh, trebuie să fie sortate deșeurile și că există o obligație în acest sens, ar trebui să fie în așa fel conceput încât să nu poată fi uh, uh, diluată această obligație. Trebuie să avem un sistem care să ne permită într-adevăr să ajungem la o economie circulară reală. Și deci sunt de acord și cu ceilalți colegi. Trebuie să încercăm să retragem din, uh, din text toate toate acele fraze care ar putea începe cu dacă, if în limba engleză. E clar că dacă vom reuși acest lucru, doar așa vom reuși să ne atingem obiectivele scontate. Apoi, o altă, un alt aspect care are o importanță politică și anume că trebuie ca aceste uh, uh, ținte să fie obligatorii din punct de vedere juridic și să avem poate și niște obiective intermediare. Intermediare în sensul că trebuie să vedem cum vom gestiona deșeurile, mai ales cele alimentare, și cum vom rezolva problema contaminării maritime. Uh, eu aș spune, având în vedere cele spuse de colegi până în prezent, că e vorba de o îngrijorare pe care o împărtășim cu toții. Trebuie să facem eforturile necesare în așa fel încât toate statele membre să gestioneze cât mai repede și cât mai bine aceste deșeuri. Deșeurile sunt uh, importante și directiva trebuie să fie foarte clară și răspicată încât acestea să fie sortate, să fie reduse progresiv și, în acest sens, Comisia ar trebui să vină cu un obiectiv adițional în ceea ce vrește cantitatea totală de deșeuri care pot fi eventual depozitate în anumite uh, uh, locuri. Deci să se prevadă uh, cifre foarte clare, cif- uh, volume în tone pe an, în așa fel încât să vedem cum vom rezolva problema marilor producători de deșeuri în materie de volum Vrem, prin amendamentele noastre, să îmbunătățim textul și, evident, vrem să subliniem cât de importantă este prevenirea. Concluzia este evidentă. Prevenirea este un element cheie și cred că toate grupurile politice sunt de părere că acest lucru trebuie să fie realizat. Este foarte important să combatem de asemenea și uh, uh, această și obsolența planificată a diferitelor aparate electrocasnice. E clar că se utilizează materii prime, materii secundare și sunt elemente deosebit de importante și așa cum uh, se spunea din ne dorim să uh, fim atenți și la acest aspect, um, în așa fel încât pragurile să fie cât mai ridicate. Și apoi, amendamentele reprezintă de asemenea și o muncă deosebit de importantă pentru toți raportorii din umbră, pentru că, iată, avem în fața noastră un test care are un potențial imens. Și suntem cu toții de acord asupra faptului că sunt multe elemente uh, pe care le putem accepta și echipa noastră va trebui să conlucreze cât mai bine, în așa fel încât să venim din Parlamentul European cu un aviz ambițios Uh, da, e clar, noi întotdeauna cerem Comisia Europene să fie mai ambițioasă, însă iată că acum avem un pachet legislativ care, dacă este bine aplicat, vom avea o perioadă de tranziție și apoi ne va permite să ajungem la o adevărată economie circulară mult mai inteligentă și mult mai durabilă. Thank you very much. now for the Greens, uh, our vice din partea verzilor, vicepreședintele nostru, domnul Java. Mulțumesc. și în numele raportorului din umbră, domnul Leoș Cresc, doamnei Sinora Bonafe, pentru munca foarte bună. Textul pe care l avem în față merge în direcția potrivită. Nu vreau să mai repet ce au spus colegii, dar ca raportor din umbră pentru avizul cu privire la pachet în Comisia ITRE, Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri. Aspecte pe care le considerăm cruciale la ITRE. E vorba de coerență care este importantă, atât cât privește definițiile, obiectivele și încurajările sunt uh, dezbateri diferite și fișierele, uh, dosarele discutate în uh, contexte diferite. Trebuie să lărgim domeniul de discuție, să nu mai vorbim doar de deșeuri de gospodării, ci și cele industriale și obiectivele să fie corespunzătoare. Avem nevoie de obiective mai ambițioase pentru obiective de reciclare mai mari la nivel de state membre. Totuși trebuie să arătăm clar ce așteptăm de la statele membre. Apoi obiectivele obligatorii pentru deșeurile bio și insistăm aici. mai bună monitorizare avem nevoie de mecanisme de alertă rapidă, de ceva mecanism în caz de nerespectare și imediat mă opresc. Deșeurile culese colectiv nu sunt doar uh, excluse de la fie aruncate în hal de gunoi, ci și excluse de la incinerare. Și dacă nu avem garanții în acest sens, nu vom atinge obiectivul final. Avem nevoie de o listă coerentă la fel încurajarea pentru a folosi materie primă secundară și diferite sisteme obligatorii. Și în ultimul rând, o observație mai generală, ca întreg, pe întregul pachet să avem măsuri de a folosi ierarhia deșeurilor și să nu permitem apariția unor măsuri care să pună probleme acestui sistem. Trebuie să împingem lucrurile înspre reciclare, în primul rând prevenirea deșeurilor, care de fapt acela trebuie să fie obiectivul nostru final. Mulțumesc! Thank you very much. And now for the FDD, Mr. Pedicini. Din partea FDD, domnul Pedicini. Bă, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc la rândul meu colegei Bonafe pentru tot ce a făcut. Este clar că ne găsim pe calea cea bună și cu siguranță vom colabora și în continuare foarte bine cu toată lumea. Aș atrage atenția asupra părții de prevenție, dar nu aș referi direct la textul pe care îl avem noi aici la Parlament în discuție, ci cât privește mesajelor de la Comisie. Eu mi-aduc aminte că atunci când am avut raportul nostru din propria inițiativă, am atras atenția asupra uh, subvențiilor pentru uh, sursele de energie fosile și este foarte important asta în dosarul uh, părții de prevenție să nu uităm că aceste subvenții și subsidii se ridică la uh, anual la aproximativ 150 de milioane de euro anual, adică echivalent cu bugetul pentru sănătate. Și este foarte clar că nu poți să mergi înspre o economie circulară Uh, în momentul în care subvenționezi resurse fosile de energie, dar și materiile plast, materialele plastice, care și ele sunt în continuare avantajate economic și comercial, um, sunt subvenționate așadar mai mult decât alte materiale biodegradabile. Și bineînțeles că nu putem să vorbim despre economia circulară fără să luăm în calcul aceste aspecte. Deci, cum merg lucrurile, mă întreb. Parlamentul a făcut așadar o propunere pe această temă. A adoptat acest raport uh, și și-a dat girul și totuși comisia nu a auzit și nu a făcut nimic, nu se vede nimic în textul de față. Deci este bizar și um, am depus un amendament și am văzut că și alte grupuri sunt de acord. Acum, alte observații specifice, definițiile. În primul rând, eu cred că vom ajunge la un compromis aici, pentru că ne ajută foarte mult lingviștii și serviciul um, uh, juridic. E vorba de definiția deșeurilor care trebuie să fie și ele defalcate pe industriale și comer comerciale, ceea ce este bine, dar aceste categorii nu trebuie să ne ducă cu gândul la deșeuri municipale. Deci să avem categorii specifice. Cât privește reciclarea, acum, definiția acesteia, să nu uităm cumva uh, ideea că uh, există și o fermentare uh, anaerobică a deșeurilor, uh, pentru că aici avem problema emisiei de metan care uh, este uh, uneori uh, acută când vine vorba de emisiile de dioxid de carbon. Avem aici un amendament. Deci, compostul anaerobic al biomasei agricole și urbane trebuie să fie menționate. Pentru că avem și problema cu CO2-ului care se rezolvă astfel, dar și alte probleme conexe și atunci trebuie să fie ajutate acele ferme și uh, um, instalații uh, sanitare, uh, mă scuzați, instalații industriale care favorizează această procesare anaerobică a uh, biomasei și așa mai departe. Cât ce privește uh, backfilling, uh, suntem de acord uh, cu acest gen de procedeu numai în anumite uh, cazuri justificate din punct de vedere ingineresc. Cât privește deșeurile alimentare, multă lume s-a preocupat de acest lucru. Eu cred că amendamentul de compromis este bun, deși unii mai spun că poate nu ar trebui să fie făcută legătură directă cu ierarhia deșeurilor, unde aș sublinia un lucru care pare un pic mai ciudat. Uh, Multe uh, studii științifice uh, arată că uh, produsele tratate cu glifosat sunt biodegradabile um, într-un termen mult mai rapid decât altele, prin alte procedee, deci nu se mai poate recicla nimic. În general, ne place ideea că avem această ierarhie a deșeurilor care apare peste tot în text și am promovat-o dintotdeauna. întotdeauna însă noi dorim, vă spuneam, să subliniem importanța deșeurilor alimentare uh, și uh, să avem ținte obligatorii de aproape 30% deșeuri organice sau bio până în 2030 și o colectare uh, diferențiată a deșeurilor organice până în 2020. Cât privește instalațiile industriale. Ar trebui să renovăm instalațiile actuale. Aceasta ar trebui să fie opțiunea preferată. Și, bineînțeles, că pentru, produ- pentru produse trebuie să uh, promovăm reutilizarea. Cât privește partea fiscală, știm bine că aceasta nu este o competență a UE, dar dorim totuși ca acest text să îndemne statele membre să uh, integreze în costurile de mediu uh, amprenta de dioxid de carbon uh, și conceptul de ciclu de viață al produsului. Pentru că toate aceste lucruri se leagă iarăși de acea ierarhie deșeurilor pe care o promovăm în acest moment. Mulțumesc foarte mult! Din partea ENF, domnul Jalc. Doamnă uh, raportor, dragi colegi, revizuirea patru directive toare la deșeuri Uh, reprezintă ceva absolut esențial pentru economia circulară. Nimeni nu poate fi împotriva uh, reducerii poluării, uh, nimeni nu se poate reduce economisirii de energie, nimeni nu se poate opune dorinței de a avea mai puține ambalaje și mai puțin marketing. Doamnă Bonafé, ne oferiți perspective de viață mai bună tuturora. Însă amendamentele care s-au primit și directivele acestea revizuite au mai multe defecte structurale. În primul rând, este foarte clar că nu se ia în calcul nici caracterul local, regional și nici subsidiaritatea Uh, care uh, sunt apanajul uh, politicii deșeurilor. Din potrivă, se va stabili și se va crea o piață unică, gigantică a deșeurilor și se vor impune o serie întreagă de obligații care încalcă subsidiaritatea și pun probleme practice, de pildă distinția între deșeurile municipale și cele comerciale. Nu este ceva pertinent, având în vedere că uh, Uh, în fiecare zi aruncăm atâta hârtie la gunoi aici la Parlament și uh, dacă asta la noi reprezintă deșeu, uh, deșeu municipal și că dacă avem hârtie aruncată la gunoi de la un magazin este comercial, deci nu este ceva normal. În orice caz, și aici se încalcă principiul subsidiarității iar statele membre sunt cele mai opuse acestor uh, dispoziții. Euractiv a spus uh, că uh, Germania este gata să renunțe la orice fel de obiective de reciclare în Uniunea Europeană și directivele vor împovăra agenții economice europeni și nu va reduce mare lucru ca și rezultate. Da, incinerarea nu mai este la modă pentru că ea distruge și nu renoiește, însă incineratoarele de ultimă generație permit producția de energie și cu foarte puține emisii de cenușe. Și nu cred că este foarte poluant. Nu trebuie să uh, renunțăm la această cale, pentru că asta ne ajută să uh, promovăm mai bine gestionarea deșeurilor locale. În orice caz, fiecare teritoriu, fiecare țară are propria sa uh, strategie a deșeurilor. Aceasta trebuie să fie calea și nu o piață europeană, paneuropeană a deșeurilor, așa cum se spune în acest raport. Mulțumesc, doamna Delaie. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur colegilor pentru a o felicita pe doamna raportor pe acest pachet economie circulară. Aș avea totuși câteva observații de formulat. Observație pe fond. Ținând seama de amploarea acestui dosar, eu cred că nu trebuie să ne precipităm, uh, să ne pripim în ceea ce privește încheierea textului, mă rog, finalizarea textului pe acest subiect. În ceea ce privește deșeurile alimentare, ne trebuie o definiție extrem de precisă, care să uh, meargă de la producător până la consumator. Și e un subiect central în multe din statele membre europene. În același timp, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să facem o distinție clară între pierderi și risipă din punctul meu de vedere, definiția actuală nu e suficientă. Trebuie să facem și o trimitere la ierarhia deșeurilor, în așa fel încât să fim siguri că vom avea o poziție de prevenire. Mai întâi în ceea ce privește alimentația omenească și apoi alimentația animalelor și, în ultimul rând, tot ceea ce poate fi considerat ulterior drept deșeu care poate fi utilizat în compost. Apoi, Subprodusele. Iată, o altă observație. Am fost mai uh, mulți colegi uh, um, de părere că trebuie să uh, avem și aici o definiție, pentru că nu e foarte clară. În materie de simplificare, spre exemplu, nu mergem înspre simplificare și cred că acea definiție, de fapt, va duce la probleme de interpretare, dificultăți de interpretare în statele membre și în orice caz nu ne va permite și nu va permite întreprinderilor să știe exact ce au de făcut pe viitor. Un al treilea punct. Uh, finalul deșeurilor, etapa finală a acestora. Dacă vrem într-adevăr să fim eficienți și să avem o acțiune pregnantă, eu cred că e nevoie de o definiție unică. Unică în sensul că nu va mai lăsa loc de interpretare în statele membre. Uh, în așa fel încât această definiție să fie recunoscută reciproc de toată lumea. Acum, metoda de calcul. Da, am fost destul de numeroși noi colegii care am propus o, un calcul uh, după prima etapă. Uh, soluția pare destul de simplă și în orice caz aplicabilă Ideea fiind să fim cât mai eficienți cu putință și să simplificăm lucrurile. De aceea nu ni se pare că este propunerea cea mai pertinentă și, în orice caz, cea mai ieftină. Uh, pentru că sortarea deșeurilor în statele membre și nivelul de organizare este foarte diferit. Și un ultim aspect, aș vrea să mă refer la definiția deșeurilor. Da, într-adevăr, definiția ca și, um, spre exemplu, deșeuri municipale, nouă ni se pare uh, primordială această definiție, spre deosebire de cele spuse de colegul care a vorbit înaintea mea. Ar trebui să avem o definiție prin cantitate, natură, uh, volum care să fie comparabilă. În momentul în care vorbim de răspundere, să știm exact care este răspunderea colectivităților locale, mai mult decât atât uh, am avea o, o sferă de acoperire mult prea largă și care ar acoperi prea multe tipuri de deșeuri diferite. Ori taxele pe care le plătesc cetățenii n-ar trebui să servească la așa ceva. De aceea uh, aș vrea să fim atenți și la acest punct. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, now, miss... Mulțumesc și acum doamna Colin Langen. Ja, Herr Vorsitzender, ich möchte mich... Mulțumesc. și eu mă alătur antevorbitorilor și mulțumesc uh, raportoarei. Nu vreau să repet toate punctele menționate deja, dar subliniez că pentru mine foarte important este și am făcut uh, amendamente în acest sens, l-am depus, ideea e că UE depinde foarte mult de resurse în afara Europei și de aceea trebuie să dezvoltăm o politică a produselor care uh, Um, evită și are în calcul toată durata de viață a produselor cu toate elementele legate de acestea. În economia circulară, produsele, odată um, reciclate, trebuie refolosite și aceste elemente reprezintă puncte cheie ale noului pachet. Mă interesează nu doar uh, producția durabilă, ci și comportamentul consumatorilor. Acest sistem al răspunderii extinse al producătorilor e un factor important pentru a garanta o industrie care ține cont de resurse. Și de aceea salut ideea de cerințe minime, dar e important să nu intervenim în sistemele statelor membre, pentru că putem limita prea mult opțiunile acestora, ceea ce nu e bine. Și dat fiind principiul subsidiarității, ar trebui să lăsăm asta la latitudinea statelor membre. Așa se poate ține mai bine cont de ce își doresc statele membre fără a periclita obiectivele generale. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Caputo. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc Simonei pentru angajamentul său pe o tematică așa de complexă. Să te ham la 2000 de amendamente nu e simplu, nu e așa? Nu vreau să repet ce au spus colegii, însă, totuși, subliniez niște aspecte, mai ales aceste ținte. Sunt de acord cu propunerile ambițioase ale Simonei pentru a lansa un mesaj clar din partea noastră, cum că dorim un pasaj foarte clar de la economie, o trecere de la o economie liniară la una circulară. Și de aceea, statele membre ar trebui să fie și mai aspru pedepsite dacă nu respectă aceste ținte. Cât privește răspunderea care revine producătorilor, eu fac parte dintre cei care uh, susțin că trebuie să fim uh, ambițioși și exigenți în acest sens. Am prezentat mai multe amendamente în acest sens pentru că am uh, stabilit niște uh, cerințe minime și producătorii trebuie să se angajeze că vor respecta măcar aceste cerințe minime. Producătorii trebuie să fie responsabilizați. Pentru că ei trebuie să se îndrepte cu toții către ecodesign, către folosirea de materiale mai ușor de reciclat, etc. Astfel încât uh, să se reducă la strictul necesar um, activitățile de incinerare sau de aruncare la groapa de gunoi, așa cum s-a spus. Există nevoia unei mai mari monitorizări și coordonări cu Comisia Europeană, având în vedere uh, rezultatele puțin strălucite ale programelor naționale de prevenție sau prevenire, însă este foarte clar că avem o serie de inspecții la sfârșitul, la sfârșitul programului, fără niciun fel de alte uh, vizite inopinate și deci totul rămâne cam uh, literă moartă. Apoi, la Uh, directiva uh, ambalaje. Există o serie întreagă de noi materiale uh, care îmbunătățesc uh, posibilitatea uh, de a avea uh, ambalaje biodegradabile. Trebuie să subliniem că aceste noi materiale și tehnici trebuie să fie promovate. Eu am prezentat mai multe amendamente în acest sens, dar și în ceea ce privește uh, Um, obiectivele noastre de evitare a risipei alimentare uh, în paralel cu lupta noastră împotriva sărăciei și așa mai departe. Eu cred că trebuie ca statele membre, prin campanii de sensibilizare, să ofere o serie de um, stimulente pentru ca lumea să se apuce să sorteze, să trieze mai bine aceste deșeuri. Economia circulară este o tematică cât se poate de centrală, care își va lăsa amprenta asupra mandatului nostru din această legislatură. Deci eu zic că trebuie să ne afirmăm în acest sens. Avem șansa să arătăm că se poate trăi și altfel în societate și de aceea pe acest dosar atât de sensibil și important. Mult succes, Simone, pentru că ea poate să desfășoare în continuare munca atât de necesară aici. Mulțumesc foarte mult! With, uh... Și iată că acum am încheiat intervențiile deputaților și vrem să ascultăm și părerea Comisiei. Să știm care este poziția Comisiei față de aceste amendamente și față de dezbaterile de astăzi, pe durata ședinței noastre. Vă rog. Thank you, Chair. And, uh, I would like to... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă alătur și eu celor care au mulțumit uh, doamnei Simona Bonafé pentru munca depusă și e clar că a depus multă muncă pe acest dosar și doresc de asemenea să mulțumesc și membrilor Parlamentului European pentru numărul impresionant de amendamente care sunt convins demonstrează că se acordă mare prioritate acestui dosar. Și fie că mă credeți sau nu, vă spun sincer că am citit toate aceste amendamente și suntem încântați de faptul că există un sprijin general și o abordare ambițioasă față de aceste noi politici de gestionare a deșeurilor. Prioritatea noastră este să înregistrăm progres rapid pe aceste propuneri. În așa fel încât să transformăm totul în rezultate concrete cât mai curând. Și de aceea am identificat în scrisoarea președintelui Juncker și a vicepreședintelui Timmermans către uh, președintele Parlamentului European, domnul Schulz, dorința de a ura mult succes raportorului și raportorilor din umbră pentru a găsi acele compromisuri care ne vor permite să aplicăm cât mai repede acest regulament și acesta să fie adoptat cât mai repede cu putință, nu numai de Parlament, ci și de Consiliu. Acum, în ceea ce privește țintele, acestea vor fi cruciale. Și Comisia are această abordare care își dorește să combine realism și ambiție. Și când e necesar și justificat, să avem timp suficient la dispoziție pentru anumite state membre, în așa fel încât acestea să poată fi cooptate în efortul colectiv. Ne-am dorit să avem reguli cât mai riguroase în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, pentru că altfel s-ar putea să ne trezim cu și mai multe deșeuri. Trebuie să avem o metodă de calcul care să ne asigure că putem exact măsura concret ce anume se reciclează. Deci ca toate statele membre să implementeze aceste schimbări. Chiar și acele state membre care deja au o rată de reciclare destul de ridicată. E clar că în continuare trebuie făcute eforturi pentru a atinge acele ținte pe care noi ne le-am fixat. De aceea am spus că vrem să fim ambițioși, dar și pragmatici, fezabili. Acum, amendamentele merg în direcția potrivită și anume că nu schimbă regulile jocului pentru țintele fixate pentru anul 2020. În același timp, anumite amendamente complică sistemul, pentru că vor reduce gradul de siguranță și vor reprezenta o povară administrativă fără să vină și cu un efect pozitiv măsurabil în, în întregul sistem. Și am reduce termenele acordate anumitor state membre pentru a se adapta și a lua măsurile necesare pentru a îndeplini uh, țintele scontate. Unele state membre chiar au nevoie de timp suplimentar. Pentru că dacă nu reușesc să, să-și atingă țintele fixate, atunci la un moment dat o să trebuiască să, să, să, să, să realizeze niște obiective și mai dificile și le va veni și mai greu. De aceea cred eu că trebuie să menținem calendarul prevăzut. Și dacă nu se respectă acest calendar, atunci putem aplica sancțiuni. Acum, în ceea ce privește eforturile pentru a avea date măsurabile. E clar că e nevoie de raportare în ceea ce privește acțiunile de reciclare și în același timp trebuie ca țintele noastre să fie fezabile, concret, Trebuie să fixăm niște cote de reciclare, dar bazându-ne pe acele volume de uh, deșeuri care sunt sortate. Doar așa vom fi logici. Pentru că, pe de o parte, da, ne-am dorit să meargă totul la reciclare, dar, pe de altă parte, vom avea și deșeuri amestecate, nesortate și atunci va fi greu. Uh, pentru că dacă e să măsori la, la, în, în facilitatea de sortare, atunci poate că poți obține niște date mai uh, fiabile, mai uh, concrete, măsurabile. În ceea ce privește noi ținte, așa cum sunt ele propuse, în ceea ce privește diferitele deșeuri alimentare, contaminarea maritimă și așa mai departe, noi suntem de părere că dacă acestea pot funcționa, Țintele anuale fixate trebuie să fie calculate cu atenție și bazându-ne pe date fiabile care, și cu, bazându-ne și pe instrumente care să ne permită să și realizăm aceste ținte și să menținem atenția înspre acele ținte care sunt propuse și sunt realizabile și eventual putem pune la punct și ținte noi, suplimentare. Ideea fiind ca în 2024 să avem o revizuire a întregului pachet. Deci dacă vrem să fixăm astfel de noi ținte, dacă vrem să le discutăm, dacă vrem să le fixăm, avem nevoie de date fiabile și avem nevoie și de o metodologie bună în ceea ce privește, spre exemplu, risipa alimentară. E clar că trebuie să facem ceva în domeniu. Dar deocamdată nu avem metodologia, nu avem încă informațiile, datele statistice și tocmai de aceea am propus să dezvoltăm această metodologie și odată ce vom avea, vom fi în măsură să revenim la ea peste câțiva ani și să fixăm niște ținte uh, clar, negru pe alb în textul legislativ. Mai mult decât atât, trebuie să fim prudenți și în momentul în care introducem noi definiții în directiva deșeuri, Uh, pentru că acestea s-ar putea să modifice semnificația. Definițiile sunt în așa fel făcute încât să corespundă cu țintele fixate și deci ele merg în paralel. De asemenea, uh, sortarea deșeurilor corespunde cu anumite definiții și uh, da, sunt de acord cu colegii care au spus acest lucru. sortarea deșeurilor e ceva absolut fundamental. Repetăm mereu acest lucru pentru că acolo începe, prin sortare începe o gestionare inteligentă a deșeurilor și trebuie să avem costuri cât mai reduse, în așa fel încât materiile prime să fie reutilizate și să fie reîntoarse în economie. În același timp, considerăm că sistemul n-ar trebui să fie nici prea rigid și nici prea amănunțit uh, și trebuie să fie și proporțional cu eforturile făcute. Da, de aceea anumite derogări, anumite excepții pot fi autorizate. Ceea ce este important este eficiența întregului sistem de colectare și sortare a deșeurilor. Acum, dacă am dovezi cum că există un abuz ca urmare a acestor uh, derogări și excepții, vă rog să mi le transmiteți, vă rog, uh, vom acționa. Dar pentru cetățeni e clar că e foarte important să facă acest efort de sortare a deșeurilor și să vadă rezultatul. Oarecare flexibilitate a fost de asemenea oferită în ceea ce privește instrumentele financiare. E clar că acestea sunt instrumente bune, utile, însă să nu fim prea prescriptivi Uh, cred că chiar cineva din rândul deputaților spunea că nu trebuie să fim prea prescriptivi, ci să avem o sferă de acoperire, să avem ținte și o gamă largă de eventuale instrumente pe care să le utilizăm, dar care să ne permită să găsim amestecul potrivit, mixul potrivit între uh, instrumente. Deci, ideea este că am putea avea mai puține instrumente la dispoziție și nu o pletoră în așa fel încât să nu mai știm pe care să le utilizăm. Bun. Împărtășim această ambiție de a reduce cât mai mult deșeurile. E clar că mergem în direcția potrivită astfel, așa că haideți să găsim soluții bune. Mulți dintre dumneavoastră, de altfel, au și subliniat acest lucru, și anume răspunderea producătorilor, obsolescența aparatelor de uz casnic. E clar că o astfel de atitudine nu e cea mai bună pentru a avea cu adevărat o economie circulară. E un concept puternic și e clar că există în continuare marjă de manevră imensă pentru acest instrument. Și mai există și alte uh, amendamente care s-au referit la alte aspecte deosebit de importante pentru economia circulară și pentru scopul general al acestei uh, legislații de gestionare a deșeurilor, spre exemplu risipa alimentară care merge dincolo de uh, sfera strictă de acoperire a deșeurilor chiar și de natură organică sau alimentară. E clar că risipa alimentară e, intervine la un moment dat în lanțul de producție și cred că ar fi probabil contraproductiv să avem astfel de prevedere aici, în acest cadru al economiei circulare. Pentru că acolo intervin foarte multe alte elemente, etichetare și așa mai departe. Risipa alimentară e poate o nișă prea restrânsă. Uh, și cred că acolo avem nevoie de uh, politici diferite care să fie funcționale. Și, într-adevăr, iată, acum ajung la ultimul punct, foarte important, și anume numărul no- mare de termene și noi uh, misiuni și competențe încredințate comisiei. Dacă există multe astfel de competențe și termene și M-aș întoarce la ceea ce ați spus și dumneavoastră uh, pe parcursul dezbaterilor. Vrem să punem accentul pe implementare și pe rezultate concrete, să obținem acele schimbări pe care ne le dorim. Pentru că ne-am petrecut multă vreme pregătind noi ținte, noi texte juridice, legislative. Acum, cred că a venit și momentul implementării și să nu fim doar uh, partea redacțională. Da, asta cere timp, însă iată că acum a venit și momentul acela de a avea acțiune concretă, țintită. Deci, pot să spun că, per total, sunt foarte bucuros de nivelul de ambiție, de spiritul care domnește, spirit pozitiv și dacă vom continua așa, cu siguranță vom obține rezultatele pe care ni le dorim. Încă o dată doresc să mulțumesc doamnei raportor și nu pot decât să o încurajez să acționeze în așa fel încât să ne permită să rezolvăm această problemă a deșeurilor cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și iată că acum putem încheia dezbaterea noastră și putem da din nou cuvântul doamnei raportor pentru a trage concluziile ca urmare a acestor dezbateri. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor pentru remarcile foarte utile pe care le-au exprimat în mod cât se poate de constructiv, cu multă precizie și sunt lucruri pe care noi le vom uh, lua în calcul în continuare împreună cu raportorii din umbră. Două cuvinte au revenit în discuție astăzi ambiție și apoi responsabilitate. Ambiția. Și Comisia a subliniat acest lucru și asta este foarte bine. Propunerea Comisiei, după părerea mea, este un bun punct de plecare și sunt lucruri pe care noi le consolidăm în continuare în propunerea Comisiei. Și este foarte clar că toată lumea dorește să îmbunătățească această propunere a Comisiei și să ajungem în faza de negocieri cu o, politic, cu o poziție larg împărtășită. Așa cum uh, spun și colegii pe care mi-au ascultat aici, dar ambiția nu este opusul pragmatismului. Vreau să subliniez asta, pentru că toate obiectivele pe care ni le propunem sunt deja bune practici care există astăzi în Europa. Deci ambiția poate să fie ceva cât se poate de pragmatic și dorim ca și pachetul final să fie la fel de ambițios și la fel de pragmatic. Un alt cuvânt care a revenit în discuție a fost uh, responsabilitatea. Și aici multă lume s-a pus de acord asupra acestui aspect, și anume că cât privește obligativitatea colectării și trierii uh, deșeurile, aici uh, statele membre sunt departe de a-și asuma răspunderea, însă în contextul prevenției aceasta este prima treaptă în ierarhia, gestionarea ierarhiei deșeurilor. Toată lumea a fost de acord cu asta și s-a mai subliniat um, un lucru și anume că deșeurile alimentare reprezintă nu numai o problemă de mediu, ci și una de etică, de moralitate în societatea noastră. Și apoi mai sunt și alte aspecte care nu sunt așa de consensuale totuși. Și Pierre a subliniat câteva dintre ele, le-am spus și eu pe unele dintre ele. Amendamentele o arată la rândul lor. Uh, și având în vedere diversitatea de opinii, va trebui să ne străduim ca să se înțeleagă ce dorim. De pildă, metoda de calcul. Mai este mult de lucru. Nu numai uh, neapărat pentru a uh, armoniza această metodă de calcul, pentru că poate că nu asta vom reuși, ci mai important este momentul de input în măsurare. Aici vor trebui să se concentreze furturile noastre ulterioare, precum și când vine vorba de, de definiția deșeurilor urbane, municipale. Unii spun că nu avem o definiție astăzi, dezbaterea este una amplă. Ehm, nu vreau să intru în detaliu, pentru că și la deșeurile industriale și la cele comerciale plutește în continuare oarește ambiguitate. Deci sunt lucruri care, pe care le părtășesc și altele mai puțin. Dar am revenit la noțiunea de responsabilitate sau de asumare a răspunderii, pentru că toată lumea a spus că își dă seama cât de important este acest instrument pentru a relansa politica și industrială, dar și politica de mediu a Uniunii Europene. Iar factorul timp este foarte important, nu este ceva secundar. Din potrivă, factorul timp este ceva care ne face pe toți să ne asumăm cât mai repede răspunderea care ne revine, pentru că ă, știți bine de când se lucrează pe această propunere, cât de așteptată este ea și ă, cel mai implicați ă, sunt uh, acele părți uh, interesate direct, nu numai uh, organizațiile producătorilor, dar și cetățenii, ONG-urile, Asociația de Protecție a Consumatorilor, etc. Deci, interesul a fost deosebit față de propunerea Comisiei. Și atunci, având în vedere acest interes, noi trebuie să fim foarte hotărâți și să nu uităm actorul, factorul timp. Uh, nu uit nici de criticile, criticile care au fost um, exprimate aici. Este foarte clar că EPR-ul poate cumva să influențeze alegerea consumatorilor pentru ca ei să cumpere produse mai sustenabile, mai reciclabile și așa mai departe. Sunt de acord că Ehm, acest lucru se pot, împla, uh, se pot petrece, precum și uh, se, că se pot face eforturi mai mari pentru a uh, reduce risipa alimentară în tot lanțul de producție și de consum și că aici e nevoie de ținte foarte clare. Mai sunt și alte câteva critici exprimate. De pildă că nu ne-am gândit la factorul subsidiaritate. Aici vreau să vă spun un lucru dacă subsidiaritatea înseamnă că anumite state membre astăzi uh, își permit să arunce 90% din deșeuri la groapa de gunoi sau că folosesc într-o veselie materii prime din import, înseamnă că da, înseamnă că ele se bucură de subsidiaritate, dar nimic altceva. Noi dorim, bineînțeles, un act legislativ care să țină cont de diferitele situații din statele membre, dar, uh, pe de altă parte, să influențeze aceste state membre să îndeplinească aceste ținte în mod inteligent. Și eu cred că tocmai aici sprijinim subsidiaritatea. Încă o idee pe care uh, eu nu o împărtășesc deloc. S-a spus că aceste angajamente sunt antieconomice. Nu știu, nu sunt deloc de acord cu asta, poate că s-a făcut o greșeală de traducere, nu-mi dau seama. În orice caz, așa cum a spus un coleg aici, noi în continuare depindem în Europa de importul de materii prime și există două posibilități de a fi competitiv pe o piață mondială uh, Uh, tot mai agresivă. În primul rând, scăderea costului muncii, asta nu ne interesează. O altă posibilitate este aceea de a scădea costul materiilor prime. Deci, a miza pe inovare, pe tehnologie, este ceea ce facem noi în Europa, tocmai. Și datele ne spun nu numai că e vorba de beneficii economice, uh, um, gestionarea uh, inteligentă a uh, deșeurilor, ci ne aduce, bineînțeles, și beneficii de, de mediu și bunăstarea societății în societate. În orice caz, suntem la mijlocul drumului, mai sunt multe de făcut și raportul din umbră știu că ne-am înhămat la ceva foarte dificil, însă trebuie să o ținem tot așa Cred că suntem pe calea cea bună pentru a ajunge la amendamente de compromis uh, bune, dar toată lumea este implicată și totul depinde de toată lumea, toată lumea trebuie să se străduiască și toată lumea să înțeleagă cât de prețios este timpul pentru că el este foarte prețios. Și ne dorim, bineînțeles, ca și Consiliul să se inspire din atitudinea noastră și să uh, accelereze lucrurile pentru ca să ajungem la negocieri în trialog cât mai curând posibil. Mulțumesc foarte mult! The rapporteur for... Vreau să mulțumesc raportoarei pentru munca depusă și cred că putem încheia aici ședința noastră de astăzi. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru aceste comentarii utile și pentru participarea la dezbateri.